eficientă și implicit mai eficientă. Vă mulțumesc. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έλξη συζήτηση εδώ. Domnilor și domnilor, domnule comisar, acesta fiind spusă, discuția pe marginea acestui punct a fost încheiată. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o temă total diferită. Vom vorbi despre raportul domnului Odi cu privire la al șaptelea program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrații. Dăm cuvântul mai întâi de toate domnului Odi pentru patru minute. Doamna președinte. Doamna președintă, vă propun să lăsăm timp doamnei comisar să se așeze. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Ne-am adunat aici să facem o evaluare a celui uh, șapte de -a program cadru Uh, care e vorba de 51 de miliarde de euro, cel mai important program din lume. Putem să comparăm acest lucru cu cele 17 uh, miliarde din uh, programul din 2000 până 2006. Negocierea celui de-al șaptelea program cadru s-a derulat în 2006 și se referă la perioada 2007 și 2013. Iar de atunci au intervenit trei elemente noi care uh, ne îndeamnă să ne gândim la evaluarea acestuia. În primul rând, uh, Uniunea Europeană iese din eșecul strategiei uh, de la Lisabona, definit de Consiliul European în 2000, care viza ca în 2010 economia europeană să devină cea mai performantă din lume. Avem acum strategia 2020, apoi al doilea element, eșecul uh, constituțional, tratatul de la Lisabona a dat noi competențe. În al treilea element, noua criză financiară. Aceste trei elemente ne fac să ne punem întrebarea în legătură cu perioada 2011-2013, anii de ieșire din criză foarte fragili și uh, în această uh, problemă, în această perioadă avem sume mari în primele trei, uh, în trei primele avem 26 uh, de Uh, miliarde, ne mai rămân uh, circa 28 de miliarde de uh, programat. Trebuie să transmitem acest mesaj Comisiei Europene. Propunerea mea va fi dezvoltată de colegii care urmează să intervin, însă vreau să insist asupra necesității de simplificare și apoi să răspundem marilor provocări. În ceea ce privește simplificarea, colega mea, Maria Cavallo, va detalia raportul său excelent, iar uh, doamnă comisar, ne bucură decizia Comisiei din 24 uh, ianuarie 2011 în ceea ce vește un sistem unic de înregistrare, însă trebuie să mergem mai departe Cunoașteți foarte bine uh, aceste subiecte în calitate de fost membru al uh, Curții de Conturi. Avem un regulament financiar care ne permite să avem temeiul juridic pentru această simplificare. Însă nu cred că uh, riscul tolerabil de marja tolerabilă de erare uh, și să acționăm pe această cale uh, este cel mai înțelept entitățile controlate, auditorii, trebuie să uh, recunoască posibilitatea de face un contra-audit uh, independent astfel încât să poată să fie rezolvate litigiile între entitățile controlate și Comisia Europeană. Apoi, marile provocări Trebuie să sporim uh, participarea întreprinderilor industriale în această politică industrială Uniunea Europeană 2020 uh, cu brevetul european. IMM-urile, femeile, în ceea ce privește infrastructurile, trebuie să cofinanțăm uh, și cu programul cadru, dar și cu BEI și cu uh, programele naționale. Trebuie să veghem la o repartiție uh, echilibrată a resurselor. Nu știm astăzi unde se vor afla premiile Nobel, când, unde vor fi acordate peste 5 ani. Ne propunem în acest raport să dublăm eforturile pentru a crea acest spațiu european al cercetării, bazându-ne pe Consiliul European al Cercetării. Acesta este cheia dezvoltării și uh, cheia respectării obligațiilor noastre față de mediu. Președinta, mulțumesc domnule raportor. Acum dau cuvântul uh, doamnei comisar Gagan Quinn în numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Onorați membri, aș dori să vă mulțumesc mi-ați dat dovadă să, posibilitatea de a vorbi înainte de votul din plenara de mâine. Până în aplicarea programului FP7 și a ceea ce s-a propus ca o strategie comună pentru cercetare și inovare, a presupus o serie de pași semnificativi și dezbaterea de astăzi este un astfel de pas important. Luni de zile, raportorii din umbră, raportorul, ceilalți membri ai Comisiei ITRE și cei de la bugete au lucrat din greu la acest raport. Evaluarea nu înseamnă nimic dacă rezultatele nu sunt prezentate, discutate și fie acceptate, fie uneori respinse de factorii direct interesați, pe care la urmă urmelor îi și deservim. Parlamentul European joacă un rol vital în acest sens, pentru că reprezintă vocea societății și, de asemenea, contează pe experiența individuală a membrilor săi. În legătură cu raportul, pot să vă spun că este un raport extrem de cuprinzător, care abordează în mod constructiv chestiunile esențiale subliniate în evaluarea interimară a FP7. Acest raport interimar a provocat un răspuns imediat din partea instituțiilor. Aceste răspunsuri, chiar dacă s-au concentrat în anumite aspecte, în linii mari s-au declarat de acord cu evaluarea experților independenți. Comisia se bucură să vadă că Dra calitate a procesului de evaluare este recunoscută și de Parlamentul European. Comisia observă că aceste chestiuni subliniate în raport coincid perfect cu chestiunile principale din raportul interimar. Probabil nu suntem de acord în toate aspectele, însă e important de spus că pe ansamblu există o convergență de viziuni mai ales când e vorba de strategia de dezvoltare a cercetării și inovării în contextul strategiei 2020, nevoia de a spori participarea și accesul la acest program, nevoia de a simplifica procedurile de acces pentru a permite tuturor participanților să se concentreze în primul rând pe creativitate și nu pe birocrație. Comisia sublinează intenția de a lua măsuri concrete în anii rămași din acest FP7 pentru a pune în aplicare sugestiile concrete făcute în proces de evaluare. După cum ni s-a și reamintit, deja am pus în aplicare trei măsuri de simplificare pentru FP7. Am sporit uh, recursul la costurile medii de personal, simplificarea procedurilor pentru manageri și asigurarea unei interpretări comune a regulilor. În același timp, recomandările exprimate în evaluarea pe parcurs sunt de o importanță deosebită în pregătirea activităților ulterioare în materie de cercetare și inovare. Acestea vor include, practic, un salt calitativ în materie de simplificare, permis de un nou cadru strategic, de noile reguli de participare și, cu ajutorul dumneavoastră, uh, regulamente financiare mult mai avantajoase pentru utilizatori și mai ușor de utilizat. Așteptăm cu nerăbdare discuțiile ulterioare. În acest context, comentariile de astăzi și chestiunile pe care le veți sublinia ne vor ajuta și mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Acum, din partea Comisiei Bugete, domnul Haglund, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc Uh, doamnei comisar pentru angajamentul de care dă dovadă. Văd că luptă pentru promovarea dezvoltării și cercetării. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului raportor. Eu vorbesc aici în calitate de raportor în uh, Comisia Bugete și dați-mi voie să fac câteva comentarii. Suntem oarecum critici. Bineînțeles că ne dorim ca această evaluare să fie făcută la momentul potrivit. Munca noastră a Parlamentului ar fi uh, mult ușurată, însă, pe ansamblu, evaluarea este bună. Comisia pentru bugete este de părere că relația dintre cercetare și industrie ar trebui să fie întărită. De ce? Pentru că astfel am putea crea o nouă sursă de idei idei care se pot uh, contre, uh, uh, concretiza în rezultate. Doamna comisar spunea de asemenea că procesul trebuie să fie simplificat, birocrația trebuie să scadă și, în primul și în primul rând, totul trebuie să fie pus în aplicare în cadrul celui de-al șaptelea program cadru. Vă mulțumim. Acum trecem la vorbitorii numele uh, grupurilor politice. Doamna Carvalho, două minute, numele PP. Doamna președinte, doamnă comisar, vreau să îl felicit pe raportor pentru acest raport excelent și modul inclusiv în care a abordat lucrurile. Cadrul, ă, programul cadru ă, numărul 7 este crucial dacă vrem să fim competitivi. Finanțarea ă, este încă extrem de importantă și rămâne de pus în aplicare în măsură de 50%. Este crucial pentru că programul trebuie să ducă uh, la redresarea economiei europene. Aș uh, vrea să subliniez simplificarea și accesul la, accesul la fonduri ajustarea regulilor de participare, iarăși este extrem de importantă ca reformă. Dacă putem să simplificăm lucrurile, atunci vom fi în măsură să simplificăm și să clarificăm procesul, să-l facem mai transparent. Iată de ce propunerea raportului de simplificare, care nu ar însemna că regulamentul financiar trebuie revizuit, acesta ar, ar trebui uh, inclusă în programul cadru 7. Vreau să felicit Comisia pentru ceea ce a făcut în această direcție. În al doilea rând, este nevoie să se pună accent pe zone semantice importante pentru Europa, securitate, mediu, sănătate. În al treilea rând, ajustarea regulilor de participare pentru a face față unor noi provocări. Dacă facem asta, probabil că vom asista la un număr mai mare de IMM-uri care se vor implica în activitățile de cercetare. Și în final trebuie să spun că sunt foarte încântată de liniile directoare pentru următorul program cadru. Vreau să subliniez cât de important este să sporim bugetul pentru știință și cercetare în următoarea perioadă bugetară. Numai astfel vom fi mai prosperi. Președinta, mulțumesc. Acum, în numele grupului S și D, Doamna Thompson, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru uh, colaborarea acest, uh, pe care am avut-o la acest program cadru ne-am confruntat și ne confruntăm cu provocări mari, cu China, cu Brazilia, trebuie să fim și mai buni pentru a genera creștere și noi locuri de muncă și asta prin cercetare și inovare. Dacă nu, vom rămâne în urmă. Uh, avem foarte multe de făcut și avem trei priorități. În primul rând, trebuie să simplificăm procedura de cerere și de raportare. Trebuie să eliminăm birocrația în al doilea rând, libertate și flexibilitatea cercetătorilor. Libertatea de a-și alege propriul domeniu de cercetare, dar și flexibilitate, astfel încât să ne putem gândi la viitor. Acest lucru ne va permite să avem o abordare orizontală. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc, domnule Thompson. În uh, numele ALDE, doamna Ris, două minute. Est le plus important program de recherche au monde, 54 milliards 600 millions d'euros pour cette période 2007-2013 et plus de 9000 projets euh, financés jusqu'à Mulțumesc, doamna președintă. Acest program prevede investiții esențiale. Cred că trebuie să găsim răspunsuri pentru a obține aceste fonduri. Uniunea Europeană în materie de cercetare și dezvoltare uh, este un obiectiv important, dar există și o întârziere europeană. A fost evocată de către raportorul nostru. Cercetătorii trebuie să aibă posibilitatea să acceadă la diversele programe. Parlamentul European și Comisia sunt conștienți de necesitățile în acest domeniu, de marile provocări la nivelul socioeconomic, în acest climat de schimbare, dar și în acest context economic, inclusiv în ce privește siguranța nucleară, siguranța alimentară. Deci, este evident că Europa cercetării trebuie să dispună de obiective care să fie clare. Raportul trebuie să servească obiectivele pe care ni le propunem și în încheiere voi evoca câteva elemente precise. Trebuie să investim mai mult în domeniul nanotehnologiei, dar există și alte domenii, electronica, energia regenerabilă, în care trebuie să investim pentru că Europa trebuie să obțină un leadership pe plan mondial. Președinta, mulțumesc doamnei Ries, iar acum doamna Vicky Ford pentru pentru un minut și jumătate. Mulțumesc. Prin programul cadru vrem să ne îndeplinim obiectivele și au existat extrem de multe proiecte excelente. Cu toate acestea, programul cadru european are reputația de a fi cel mai birocratic din lume. Și, doamnă comisar, cred că se poate face mai mult pentru simplificare. Fondurile nu sunt suficiente, însă trebuie să ajungă rapid la uh, oamenii de știință care fac cercetare, nu doar la cei care își completează formularele. Bineînțeles că valoarea adăugată este greu de măsurat, însă nu cred că uh, sistemul comun de evaluare este singura care înainte avem nevoie de oameni de știință care să poată să concureze cu cei mai buni din lume și ei trebuie să fie evaluați pe scena mondială. De asemenea, nu trebuie să facem compromisuri în ceea ce privește principiul excelenței. Consiliul de Cercetare European a făcut mult pentru a susține cercetătorii individuali, însă dacă îi se schimbă mandatul pentru a susține echipe, de cercetători, acest lucru nu trebuie să afecteze capacitatea sa de a susține cercetătorii individuali. Grupul meu nu poate să susțină dublarea bugetului european într-un domeniu dacă nu știm de unde vor veni acești bani. Am dorit ca fondurile publice să fie folosite mai inteligent, prin reguli de achiziții publice mai bune. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire. Doamna Matias, în partea stâng- din partea stângii europene. Mulțumesc, vreau să mulțumesc domnului Adi pentru activitatea sa și pentru modul în care a colaborat cu noi toți, cu toate grupurile și pentru deschiderea sa, disponibilitatea sa. Cred că evaluarea acestui al șaptelea program în cadru este foarte importantă. Nu vreau să vorbesc acum despre transparență, simplificare realocarea, toate aceste subiecte foarte importante care au fost liniile principale ale acestui raport și s-au exprimat aici pozițiile Parlamentului. Inovarea și cercetarea reprezintă aspecte fundamentale dacă ne gândim la, dacă dorim un model de dezvoltare care să fie mai corect, uh, cu o mai bună alocare și mai durabil. Iată de ce nu putem să lăsăm deoparte unele linii, unele dimensiuni. Vreau să mă refer la unele care sunt date uite adesea. Este vorba despre Uh, faptul că în ceea ce privește distribuția fondurilor pentru cercetare există o lipsă de echilibru unele industrii primesc fonduri mult mai ușor uh, decât altele și nu putem să menținem acest model. Trebuie să există mai bună participare a noilor state membre și a țărilor din sudul uh, Europei, care sunt țările ce au uh, cea mai mare nevoie de a avea acces la această finanțare. Pe de altă parte, cred că trebuie să se lăgească această participare și din partea celor care participă efectiv la acest proces, societatea civilă, IMM-urile reprezintă în continuare o provocare foarte importantă importantă și uh, aș vrea să vă vorbesc uh, în ultimul rând la uh, lipsa locurilor de muncă în acest domeniu. Nu putem să avem cercetare de calitate dacă permitem ca cercetătorii în unele țări să lucreze în condiții care nu se ridică la înălțimea acestei meserii. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată. Mulțumesc foarte mult. Doamna Zavela, un minut. Mulțumesc, președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Odi pentru raportul său excelent. Acest program cadru este unul dintre cele mai ample care există în clipa de față pe plan mondial și este foarte bine că ne propunem o evaluare la uh, jumătate de termen. Este important să existe măsuri de simplificare Uh, în ce privește instrumentele de finanțare. Este de asemenea important ca uh, întreprinderile mici și mijlocii să fie implicate în acest program. Pentru că noi contăm pe o dezvoltare viitoare și o creștere economică care să se bazeze pe activitatea IMM-urilor ar fi important să dezvoltăm în termen mediu un mecanism care să ne permită să evaluăm progresele și politicile de finanțare în Uniunea Europeană. În concluzie, trebuie să spun că Nivelul de finanțare pentru programul 7 trebuie să fie menținut pentru a ne atinge și obiectivele strategiei Europa 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Țavela! Și dau acum cuvântul domnului Roel. Doamnă președintă, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi, mulțumesc colegului Odi și tuturor celor care au colaborat la realizarea acestei revizuiri care este esențială și pentru concluziile pe care trebuie să le tragem. Și cred că pentru noi toți este important să vedem cum putem investi în cercetare. Este o chestiune centrală pentru Europa. Dar avem noi oare și curajul să tragem concluziile care se vor impune în momentul în care vom trece la runda următoare? Vom avea curajul să punem la dispoziție mijloace financiare suficiente. Toți își doresc acest lucru, dar va deveni dificil. Și cum vom putea, de asemenea, ca mijloacele financiare existente să fie utilizate eficient? Eu sunt recunoscător tuturor celor care au uh, meditat au, și pentru uh, o simplificare a finanțărilor și au militat în acest sens, inclusiv în legătură cu raportul doamnei Carvalho. Și în al treilea rând, și uh, poate că în felul acesta contrazic pe unii dintre colegi. Trebuie să fim atenți să nu repartizăm mijloacele financiare după principiul fiecăruia câte puțin. Nu se poate finanța astfel uh, cercetarea. Trebuie să ne bazăm pe excelență în cercetare. Deci banii nu vor putea să fie repartizați uh, după principiul egalității în toate statele membre. Iar acele state membre care nu îndeplinesc criteriile de excelență, dar care încerc să se uh, structureze în acest sens, vor trebui să beneficieze la rândul lor de instrumentele necesare. Este nevoie pe viitor uh, să uh, ajutăm și acele state pentru ca activitatea lor de cercetare să poată fi promovată. Și, nu în ultimul rând, trebuie să decidem cum ne putem concentra pe punctele elementare, pentru că de fiecare dată când apare un nou subiect important, trebuie să apreciem ce anume uh, dorim să promovăm, trebuie să optăm la un moment dat. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Roel, iar acum doamnei Riera Madurel pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. puteți să vedeți uh, avantajele celui de-al șaptelea program cadru. Se pune accentul acum pe cercetare și pe uh, coeziune și coerență. Acest lucru susține activitatea cercetătorilor și trebuie să ne gândim și ceea ce putem face pentru trustul Marie Curie, pentru că acesta să își poată continua activitatea ați spus uh, lucruri bune despre simplificare și beneficiile acesteia și că trebuie să implicăm sectorul privat. Avem instrumente cum ar fi uh, CTI-urile care pot să fie îmbunătățite. Însă, după cum a spus domnul Odi, uh, cred că lecțiile au fost înțelese și că vom avea un program mai puternic și mai solid în viitor. Vă mulțumesc, domnul Panayotov, două minute. First of all... În primul rând, aș dori să mulțumesc experților de la Comisie și domnului raportor Odi pentru activitatea lor. Această evaluare de la jumătatea parcursului este foarte importantă, dat fiind că Uniunea Europeană nu a reușit să-și atingă obiectivele din strategia de la Lisabona. Cu toate acestea, în ceea ce privește cercetarea și inovarea, noi suntem fruntași în unele domenii și trebuie să fim mândri de acest lucru, dar cu toate acestea, Uniunea Europeană se confruntă cu unele provocări cu care nu se confruntă concurenții săi și totuși, iată, Uniunea Europeană reușește să se mențină în luptă. Mă refer uh, la lipsa uh, resurselor energetice în Europa care reprezintă o piedică în calea cercetării și dezvoltării. Mă refer și la îmbătrânirea populației în Europa, care reprezintă o altă provocare tipică a Uniunii Europene. În ciuda acestor lucruri, Uniunea Europeană are regulamente foarte stricte și ambiț- ambițioase în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Europa are standarde sociale și respectă uh, lucrătorii Putem să fim mândri de faptul că trăim pe un continent unde valorile fundamentale reprezintă una dintre preocupările noastre de bază și nu am fost foarte afectați de globalizare. După mine, am putea să devenim economia cea mai durabilă bazată pe cunoaștere din toată lumea nu am putea, mă scuzați, să devenim uh, o astfel de economie dacă nu am pune atât accent pe valorile fundamentale. Iar acest lucru va fi, va juca favoarea noastră pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Ziobro, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Creșterea ă, cerinței de inovație este unul din principalele principii pentru a susține dezvoltarea economică, mai ales într-o perioadă de criză și salut faptul că raportorul ă, ține seama de aceste aspecte în raportul său. Oricum, a existat mai mult o trecere în revistă a celor mai importante domenii. Mi-e teamă că există prea puțini bani alocați uh, cercetării, mai ales în noile state membre ale Uniunii Europene. Este de-a dreptul șocant uh, ce disproporții există aici între noile state și uh, vechile state membre. Există o singură trimitere în tot raportul la această problemă. Deci, din punctul meu de vedere, este un aspect negativ și nu cred că ar putea să ducă la o dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. Pentru perioada 2007-2013 există uh, peste 8 miliarde de euro uh, prevăzuți pentru cercetare, nu cred că există posibilități să crească această sumă, dar uh, cred că pe viitor va trebui să existe totuși un sistem uh, mai echilibrat de fair play în ce privește alocația fondurilor, pentru că știința și tehnologia trebuie să fie stimulată pretutindeni spre beneficiul Uniunii Europene. Problema finanțării cercetării este um, destul de serioasă și în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Criza financiară, măsurile de austeritate au uh, făcut să fie tot mai dificil pentru IMM-uri să obțină uh, credite și să investească în inovație. Trebuie să ținem seama de această situație când vom facilita uh, alocarea de credite pentru IMM-uri și trebuie să găsim procedurile adecvate pentru aceasta. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să dau cuvântul următorului uh, vorbitor. Grazie, președinte. Doamna Sartori, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Odi, Comisiei și Comisiei pentru Industrie pentru excelenta muncă depusă și pentru discuțiile pe care le-am purtat pe această temă importantă. Mie mi se pare că un singur lucru nu a fost spus astăzi și anume că trebuie să recunoaștem întârzierile în domeniul cercetării și inovării în Europa. Este important să putem prezenta rezultatele obținute este important să ne mândrim cu ce am făcut, însă trebuie să recunoaștem că în anumite sectoare, în special în ceea ce privește concurentul nostru tradițional, Statele Unite, dar și uh, concurenții noștri viguroși, cum ar fi China, uh, am rămas în urmă. Uh, Europa trebuie să decidă să investească mai mult în cercetare și inovare. nu avem cale de întors, trebuie să purtăm o discuție mult mai largă în cadrul perspectivelor financiare pentru a decide cum să utilizăm cel mai bine resursele care ne stau la dispoziție. Atunci când uh, ne vom da seama, cred că temele abordate de domnul Odi și doamna Carvalho sunt foarte simple. Se vorbește despre simplificare, despre coordonarea finanțării, despre dezvoltarea strategiei Europa 2020, despre excelență în cercetare uh, și de asemenea despre IMM-uri care reprezintă forța noastră motoare și aici trebuie să, să favorizăm inovarea prin simplificare nu marile centre de cercetare care nu sunt suficiente. Doamna Trautmann, un minut. Mulțumesc. Acest raport foarte bun uh, reia toate discuțiile noastre cu actorii sectorului. Uh, nu o să um, revin acum asupra acestui program cadru care este indispensabil, dar prea birocratic. Dar vreau să insist asupra două aspecte. În primul rând, inovarea. Parlamentul European s-a angajat să sprijine inovarea, dar nu trebuie să fie în detrimentul cercetării fundamentale. Trebuie, să, trebuie ca rezultatele obținute să fie puse în practică în industrie și în, econom- și în economie. Deci trebuie să facem uh, o, diferen- o diferență între instrumentalizare și uh, folosire. În al doilea rând, finanțarea. Suntem cu toții de acord că bugetul trebuie să fie la înălțimea ambițiilor noastre și uh, Haideți să fim inovatori, bineînțeles, dar să dăm dovadă de coerență. Nu are rost uh, să înmulțim instrumentele, ci să haideți să le facem mai eficiente. Iar mecanismul de finanțare a partajării riscurilor reprezintă un adevărat succes, dar trebuie ca abordarea să includă și IMM-urile, precum și structurile de cercetare. Aș dori să solicit comisiei să rezolve problemele din acest domeniu și să țină cont de soluțiile propuse de acest raport. Mulțumesc, doamna Trautmann. Dau acum cuvântul Domnului Cizării, două minute. Mulțumesc. Programul cadru 7 eh, a fost gândit pentru a crește diversitatea în Uniunea Europeană după extinderea cu noi state membre. Și Asta înseamnă că trebuie găsit o modalitate pentru a stimula excelența într-o modalitate echitabilă în Uniunea Europeană, dar din păcate există o reprezentare geografică inegală. Sunt dezavantajate statele mai puțin dezvoltate. Cercetarea din statele membre mai mici este slab reprezentată în ce privește inclusiv coordonarea proiectelor. Deci, programul cadru 7 trebuie să se bazeze pe criteriul excelenței, ceea ce duce la următoarea concluzie. Acele regiuni care sunt mai slab reprezentate în proiecte uh, au o, uh, și un domeniu de cercetare de mai uh, mic, slabă calitate. Eu invit Comisia să evalueze factorii care au dus la această situație. De ce Europa a rămas în urmă în ce privește excelența în cercetare? Nu dispunem de mijloace financiare suficiente. Poate că ar trebui să transferăm bani din fondurile structurale. Eu cred că doar uh, statele membre care au dreptul să acceseze uh, fondurile structurale ar putea să și beneficieze de aceste fonduri. Nu trebuie transferate fonduri de la o țară la altă țară. Eu cred că trebuie să găsim modalitățile pentru a evita aceste dezechilibre, pentru că trebuie să ne întrebăm de ce atât de puțini cercetători din statele mai puțin dezvoltate iau parte la aceste programe. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Corea de Campos pentru un minut. Prezident. Mulțumesc. Doamne președinte, doamnă comisar, în primul rând vreau să felicit pe colegul Odi pentru acest raport foarte bun. Evaluarea de la jumătatea parcursului ne-a permis să subliniem accentele critice, negative, birocrația, interesele industriale instrumentele noi foarte complexe, ritmul slab de alocarea fondurilor și um, ritmul de transfer al fondurilor către programele foarte importante este încă foarte lent, dar aș dori să subliniez și unele aspecte pozitive. Este vorba de mai bună cooperare internațională între grupuri științifice și în cazul proiectelor comune. Uh, unele povești de succes uh, în ceea ce privește proiectul de cercetare internațional și o egalitate mai bună între sexe. Există priorități care trebuie dezvoltate aici. În primul rând, simplificarea și în al doilea rând, promovarea excelenței științifice. Nu numai în unele țări, ci în toate țările europene trebuie să existe o mai bună legătură cu inovarea, în, cu IMM-urile în cadrul uh, programului cadru Eh, și eh, mai ales eh, în cadrul turismului. Iată aici vreau să vorbesc despre mm, programul Eurostar care trebuie să fie extins. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântului cuvântul domnului Rubic, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că noi trebuie să consolidăm comunitatea ă, cercetătorilor și în felul acesta și puterea economică a Europei în ă, competiția internațională. În acest scop trebuie să ne întrebăm de ce mijloace financiare vom dispune pentru cel de-al optulea program cadru pentru cercetare. Cred că trebuie, eh, doamna comisar, să se gândească și la posibilele fonduri care să provină din comercializarea certificatelor de tranzacție eh, a eh, emisiilor de carbon, pentru că în felul acesta am putea să punem la dispoziție câteva miliarde de euro pentru programul energie inteligentă, pentru multe alte posibilități care ne vor permite să protejăm într-o manieră durabilă și mediul în înconjurător. Împreună cu domnul comisar Lewandowski și ministrii de finanțe s-ar putea discuta acest lucru. Trebuie ca și în programul TIP uh, tehnologia uh, informației, deci programul TIC, să putem pune la dispoziție echipamentul necesar pentru ca cercetătorii să poată să uh, se pună uh, la uh, punct cu cele mai înalte standarde ale cercetării, cu tot ce înseamnă și tehnica de transmisie prin satelit este o sarcină importantă pentru Europa. De asemenea, uh, Institutul European pentru Tehnologie ar putea să funcționeze mai bine. Deci, conținutul uh, programului TIC poate să fie legat de uh, întregul sistem educațional din Europa. Trebuie ca și uh, tinerilor să le transmitem uh, informațiile de maximă actualitate ale cercetării în acest domeniu deci trebuie să existe de asemenea o popularizare a lucrărilor care sunt premiate în domeniul cercetării pentru ca uh, opinia publică să aibă acces la ele. Doresc să-i mulțumesc domnului Odi și pentru faptul că uh, a insistat în favoarea IMM-urilor și uh, de asemenea că programul Eurostat poate să devină unul din marile programe ale viitorului. Președinta, mulțumesc, dau cuvântul domnului Enciu pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. În primul rând, țin și eu să-l felicit pe domnul Odi pentru munca depusă la acest raport. Capacitatea de a ne uni și de a ne coordona eforturile în domeniul cercetării condiționează competitivitatea noastră economică. Susțin ideea că o mai bună coordonare, coerență și sinergie a programului cadru 7 cu fondurile structurale și de coeziune pot facilita i participarea statelor membre slab reprezentate în prezent. cercetarea în colaborare la nivel transnaional trebuie să rămână o prioritate. statele membre trebuie să coopereze i nu să se afle în competiie. rata de succes modestă până acum poate fi îmbunătăită prin simplificarea normelor administrative i financiare. now in english earlier this year commissioner quinn stated mai devreme, doamna comisar Quinn a spus că trebuie să, trimi, că, să eliminăm birocrația. Regulile trebuie să fie aplicate în mod riguros și astăzi vă cer, doamnă comisar, să ne ajutați să trecem de la cuvinte la acțiune. Grazie. La parola all'onorevole Van Nisteroy. Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, doamnă raportor, doamnă comisar, e întotdeauna util să privim înapoi, mai ales uh, într-o astfel de perioadă în care așteptăm o, uh, în care am dobândit, iată, o schimbare a competențelor legislative și așteptăm o schimbare în ceea ce privește perspective financiare. Avem nevoie de cercetare de calitate la nivel european, iar acest lucru trebuie să fie aplicat prin programe bine puse la punct și dacă uh, avem uh, brevete pe care le vindem la nivel internațional, degeaba facem acest lucru dacă banii nu ajung la noi acasă. Trebuie să-i uh, să uh, um, formăm tinerii pentru a avea mai multe brevete în Europa. Da, avem nevoie de excelență, într-adevăr, dar excelența trebuie să fie solidă și nu uh, excelență care să fluctueze. Trebuie să fie înrădăcinată în mediul urban și la nivel regional. Uh, nu putem să existe doar în metropole um, această excelență, această muncă de calitate. Trebuie să ne asigurăm că roadele cercetării duc uh, la inițiative de creștere, fiindcă abia apoi vom putea să avem acces la celelalte fonduri, la fondurile structurale, avem aici clauze de condiționalitate uh, aferente aceasta este calea de urmat. Trebuie ca regiunile să se concentreze pe specializare, iar acest lucru se poate face, bineînțeles, nu doar cu bani europeni, ci și cu fonduri naționale. Toată lumea își dorește același lucru. Iată de ce programele programele mixte, comune, sunt foarte importante. Și încă câteva aspecte. Într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că cineva își asumă riscurile. Avem uh, aceste instrumente de partajare a riscurilor care funcționează foarte bine, într-adevăr. În al doilea rând, da, um, trebuie eliminată birocrația. Haideți să le dăm oamenilor posibilitatea de a inova și, a fa- și mediului de afaceri la fel. Um, funcționărimea lucrează prea mult aici, lucrurile nu vor funcționa bine în acest fel. Vă mulțumim, foarte, vă mulțumim foarte mult pentru acest raport și când vine vorba de regulamente trebuie să avem perspective noi pentru viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Marcinkevici, un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă comisar, stimați colegi, doresc să mulțumesc înainte de toate să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Așa este, noi trebuie să simplificăm procedurile pentru toate programele care trebuie să susțină inovația și este important să stimulăm și să cuprindem pe cercetătorii din noile state membre în proiectele de cercetare. Trebuie să extindem aria de cercetare și de inovație. Dacă vom dispune de instrumente financiare comune, ele vor fi în beneficiul tuturor și vor putea să stimuleze cercetarea în folosul pieței. În ce privește micro-întreprinderile, trebuie evident să le încurajăm și să aibă parte de, la, de uh, acces la platformele tehnologice. Este nevoie de o diversificare uh, a cunoștințelor pentru ca nivelul de inovație atins de unii să fie cunoscut de toți. Este nevoie de sinergie la nivel național, regional și pe plan european. Deci trebuie să existe un set comun de reguli, inclusiv în ce privește finanțarea, de asemenea, trebuie să creăm un sistem mai transparent în acest domeniu. Cred că putem uh, trage învățăminte din cel de-al șaptelea program cadru pentru viitor. Președinta, mulțumesc, domnul Hăcmar, pentru 1 minut 30. Doamne președinte, în primul rând îl felicit pe domnul raportor pentru eforturile sale. Sunt trei lucruri care trebuie să fie subliniate. În primul rând, Trebuie să, ca lucrurile să fie mai ușoare, să fie mai puțină birocrație. Am spus acest lucru când am pus bazele prim, celui, celui, celui de-al șaptelea program cadru. Mi se, și cred că cercetătorii și alții care se ocupă cu proiecte uh, sunt conștienți de acest efort, însă trebuie să mergem mai departe. Putem să avem încredere în universitățile care există de secole, că acești, acestea nu vor uh, fura banii. În al doilea rând, uh, valoarea comună a eforturilor noastre este că încercăm să aducem o valoare europeană care asigură excelența. Toate membre, statele membre își pun la dispoziție capacitatea de cercetare și avem și fondurile structurale. Dacă nu avem obiectivul excelenței, ne vom pierde avantajul competitiv de care avem nevoie în viitor. În al treilea rând, mobilitatea. Una dintre experiențele cele mai importante este că prin mobilitate um, putem crea un climat special și condiții speciale pentru excelență și mă bucur că raportorul a susținut uh, propunerea în legătură cu voucherele de cercetare pentru a susține un proces spontan de colaborare între cercetătorii europeni printr-o susținere a mobilității. Așadar, încă o dată, felicitări raportorului. Vă mulțumesc. ora. Vă mulțumesc. Intervenții spontane, 10 oratori. Vă voi da tuturor cuvântul, însă vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Kelly. Uh, Comissioner. Eh, Mulțumesc. Eh, nu suntem prea frecvent, ades, prea frecvent de acord cu dumneavoastră, dar eh, mi este clar astăzi că Comisia și Parlamentul European sunt pe aceeași lungime de undă. Felicitări domnului raportor, dar și mă bucur foarte mult că s-a pus accentul pe unele lucruri simple. În primul rând, e vorba de simplitate, nevoia de simplitate, de simplificare, mă scuzați, care este foarte importantă. Doamna comisar a spus că ne îndreptăm către un regulament uh, prietenos utilizatorilor. Trebuie ca lucrurile să fie simplificate și trebuie să avem mai multă încredere în cercetători. Astfel, uh, trebuie să ne asigurăm că avem cercetători buni și numai așa vom obține rezultate. Am uh, eșuat în ceea ce privește strategia de la Lisabona, iar, iar acest eșec nu se mai poate repeta. E adevărat că cercetarea ne-a arătat că putem să fim fruntași în ceea ce privește competitivitatea. Vă mulțumesc!

Grazie, la parola all'onorevole. Vă mulțumesc, domnul Vaughan. Yeah, uh, thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului și doamnei comisari și, așa cum se spune în raport, cercetarea și inovația sunt importante pentru viitorul economiei europene și știu foarte bine că există multe universități din Wales, de pildă, care uh, profită de fondurile europene. De aceea este important să susținem finanțarea uh, cercetării prin bugetul european. În ce privește elementele esențiale care au fost menționate. Evident că și noi dorim un set comun de eh, reguli și simplificarea acestor eh, reguli. Trebuie să găsim o flexibilitate în ce privește eh, atribuirea sumelor necesare și care nu ar trebui să fie sume paușale. Eu cred că cercetarea și inovația înseamnă și să acceptăm anumite riscuri care nu pot fi eliminate. Și în final aș vrea să spun că susțin propunerea de a crea o mai strânsă legătură între universități și lumea afacerilor. Președinta, mulțumesc. Da, cuvântul doamnei Țicău. Doamnă președinte, doamnă comisar,

Mulțumesc. Acest uh, raport va întruni acordul grupurilor parlamentare. Elementul cheie a acestui raport este faptul că Uniunea Europeană trebuie să rămână fruntaș în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și știința. Acest lucru este foarte important, fiindcă fără cercetare nu putem uh, să devenim uh, inovatorii de mâine. Avem nevoie de cercetare pentru crearea de locuri de muncă, pentru menținerea uh, ocupării la nivel european și pentru a rămâne competitivi în contextul economiilor emergente. Avem nevoie de sectorul public-privat, bineînțeles care este motorul economiei, dar și de uh, sectorul public pentru a spori participarea la programele de cercetare din partea IMM-urilor, bineînțeles, care trebuie să fie încurajate să participe la aceste programe, trebuie să ne asigurăm că birocrația este limitată. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene au sprijinit inițiativa emblematică a cercetării când s-au întâlnit pe 4 februarie, dar nu este suficient această sprijinire la nivelul vorbelor. Avem nevoie de fapte acum, iar doamna comisar va trece la fapte, sunt sigur. Cercetarea și inovarea reprezintă instrumentele esențiale ale Uniunii Europene în ceea ce privește ieșirea din criza economică cu care ne confruntăm la ora actuală. Vă mulțumesc. Grație. La parola onorevole Obermeier. Mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc, președinte. Evaluarea celui de-al lea program cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică ar trebui să demonstreze care sunt avantajele și dezavantajele pentru cetățeni. Eu cred că programul INTEC uh, și uh, avantajul uh, combaterii terorismului trebuie să fie comparat cu interesele de a proteja datele. Trebuie de fiecare dată să vedem cine profită și cine pierde. Eu cred că inclusiv în ce privește progresele uh, cercetării în uh, genetică, um, trebuie să fie evaluate pentru că există o industrie care profită și de multe ori cetățeanul nu simte avantajele. Aceste proiecte sunt finanțate de către contribuabili, trebuie să fie în folosul lor. Președinta, mulțumesc dau cuvântul domnului Toț. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și mulțumesc și doamnei comisar care recent a vizitat circumscripția mea din Irlanda de Nord și știu că acolo a văzut ex- except, ex- exemple excelente de cercetare și inovare. Economia noastră este una a IMM-urilor. 97% din între- întreprinderi pot fi clasificate ca IMM-uri. Însă, Uh, birocrația ne stă în, cale, în, în calea obținerii de fonduri. Uh, pe noi ne, pe unii îi preocupă mai mult alte aspecte decât uh, beneficiile pe termen lung ale cercetării. Exemplul industriei aerospațiale din Irlanda de Nord este unul relevant. Companiile mai mari ajută societățile mai mici să aibă acces la programul cadru și profit de această ocazie să îi cer doamnei comisar să acorde modalități noi IMM-urilor de a beneficia de programul cadru european. Vă mulțumesc. Parola Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mölzer. Mulțumesc, doamnă președintă. Programul 7 de cercetare se concentrează și pe un anume domeniu care după catastrofa de la Fukushima trebuie să ne preocupe în mod special. Este vorba despre uh, utilizarea energiei nucleare și cei care fac un lobby pentru energia nucleară afirmă că uh, utilizarea energiei uh, atomice este deosebit de prietenoasă pentru mediu. Uh, de asemenea, afirmă că este uh, mult mai profitabilă decât trecerea la uh, surse regenerabile de energie. La ce ne folosește însă uh, cea mai performantă centrală atomică dacă o mică defecțiune periclitează existența unei întregi regiuni? Deci, important ar fi să stimulăm sursele alternative de energie în ce privește programele de cercetare pentru perioada următoare, cred că trebuie să tragem concluziile care se impun după Fukushima și să ne reorientăm. Ultima intervenție, domnul Valesa. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am uh, ascultat uh, discuțiile cu privire la cel de-al șaptelea program cadru și vreau să vă vorbesc despre următorul program, al optulea. Avem Cartea Verde, care uh, nu vorbește despre cercetare în domeniile mai rare, să zicem, ar fi pescuitul, dar cercetarea joacă un rol foarte important și în acest sector. am uh, îngram cu prea puține resurse, după care acestea au fost reduse, iar uh, din această cauză cercetarea maritimă a dispărut cu totul din programul cadru 7, iar în următorul program al 8 trebuie să se schimbe lucrurile pentru a putea uh, atinge obiectivele politicii de pescuit reformate care se confruntă cu numeroase probleme, dar care este foarte importantă. Iată de ce cercetarea joacă un uh, rol hotărător aici. Este, uh, ar fi foarte bine să găsim finanțarea necesară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această dezbatere foarte intensă. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, în special celor care s-au referit la uh, cel de-al șaptelea program de cadru de cercetare. Până la sfârșitul anului, în 30 noiembrie, vom prezenta propunerile noastre pentru finanțarea programelor viitoare de cercetare și inovare în cadrul uh, cadrului strategic. Avem câteva idei despre atingerea acestor obiective care au fost prezentate în Cartea Verde, în introducerea tuturor instrumentelor europene sub o singură egidă și în acest fel vom avea un impact maxim asupra investițiilor. Aștept rezultatul dezbaterii dumneavoastră în legătură cu Cartea Verde, rezultat care va veni la sfârșitul verii domnii Carvalho, uh, Merkes, Odi uh, au redactat rapoarte care vor fi luate în considerare atunci când vom pregăti propunerile legislative. De asemenea, vă reamintesc că vineri, 10 iunie, vom uh, organiza evenimentul de încheiere a procesului de consultare al cărții verzi, unde au fost invitați mai mulți eurodeputați și unii dintre dumneavoastră vor lua cuvântul. Am primit mai mult de 1300 de răspunsuri la chestionarul online și un număr fără precedent de documente de poziție. Am primit mai mult de 700 de asemenea documente din partea guvernelor naționale, de la asociații europene, de la întreprinderi, de la universități și organizații regionale. Au venit răspunsuri din toate statele Uniunii și din afară, lucru care arată Uh, interesul special acordat uh, politicilor de cercetare și inovare. Vă mulțumesc din nou pentru uh, impulsul pe care l-ați dat evaluării intermediare a programului cadru 7. Vă mulțumesc. Grazie, comisariu. La parola ora. Mulțumesc. Are cuvântul acum, din nou, raportorul două minute. Oh. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc președinției Parlamentului pentru că a permis această dezbatere. Și cred că uh, a fost foarte util că toate grupurile politice să poată să își exprime părerea în legătură cu acest subiect foarte important. Suntem recunoscători, stimată doamnă comisar, uh, pentru uh, susținerea de care am beneficiat din partea dumneavoastră Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut și sper să uh, contribuim împreună la uh, simplificarea formulelor cu care operăm. Mulțumesc tuturor grupurilor politice, mulțumesc colegilor care au înaintat multe amendamente, mulțumesc și colaboratorilor care au lucrat la acest dosar și care uh, ne-au permis să transmitem mesaje noastre. Deci, cuvintele uh, competitivitate uh, industrială um, și um, alte concepte de acest gen sunt importante. Trebuie să existe o uh, cercetare pe plan european care să ducă la o creștere economică. Bineînțeles că trebuie să ne bazăm pe excelență. Uniunea Europeană trebuie să devină să ocupe primul loc în lume în ce privește excelența în cercetare. este Trebuie să avem premii Nobel în domeniile cercetare. Trebuie să avem cei mai buni cercetători din lume. Deci este nevoie de excelență. Iar în ce privește finanțarea, am propus să dublăm fondurile dar nu înseamnă o dublare a fondurilor luând de la agricultură sau de la um, fondurile structurale. Trebuie să existe o mai bună gândire și coordonare între fondurile europene, fondurile naționale și fondurile regionale în favoarea cercetării pentru a avea o politică coerentă în acest domeniu. Am propus Eh, și eh, cred că din punct de vedere politic trebuie să susținem un plan european de cercetare pentru industria apărării. Cred că a venit momentul ca eh, în baza articolului 45 al tratatului să elaborăm un program de cercetare pentru materialul de apărare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Încheiem aici dezbaterea și votul va avea loc mâine la ora 12. Ordinea de zi prevede acum o întrebare